Dear colleagues. Dragi colegi, dați-mi voie să spun câteva cuvinte la început, dragi colegi. În timpul pauzei, în timpul suspendării ședinței, mi-a fost adus la cunoștință faptul că un soldat italian a fost ucis astăzi în Afganistan în misiunea condusă de NATO. Moartea sa survine după uciderea a 15 soldați britanici în timpul ultimei. Cred că trebuie întotdeauna să îi comemorăm pe cei din forțele armate care își pierd viața în misiuni în străinătate sau sunt adesea puși în situații primejdioase. Ei trebuie să știe că ne gândim la ei. Mulțumesc! Wznawiam posiedzenie. Se reia ședința. Aș vrea să vă transmit acum rezultatele votului pentru